Buongiorno a tutti, innanzitutto vi informo. Bună dimineața tuturor, încă o dată. Trebuie să abord să amânăm punctul 10 pentru după amiază. Este vorba despre raportul lui George Lyon. Um, dorim să avem pe toți reprezentanții serviciului juridic alături de noi pentru a putea avea acest schimb de opinii în ceea ce privește interzicerea cultivării de OMG-uri pe teritoriul lor, pe teritoriul statelor membre. Deci, după cum spuneam, acest punct 10 de pe ordinea de zi va fi amânat pentru după amiază la ora 17. În rest, ordinea de zi rămâne neschimbată. Avem uh, și reprezentanții comisiei alături de noi. Sper că aveți cartelele de vot și cu aceasta începem cu punctul 8. Este vorba despre recunoașterea agriculturii ca sector strategic în contextul siguranței alimentare. Raportarea noastră este doamna Daciana Octavia Sârbu, care va primi imediat cuvântul. Dânsa s-a ocupat de acest raport. Am avut 185 de amendamente la acest raport de inițiativă și în urma activității raportoare și a raportorilor din umbră s-au găsit multe amendamente de compromis, de aceea uh, putem vota imediat raportarea Dacena Sârboare. Cuvântul, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau să vă rețin mult, pentru că așteptăm cu toții votul. Vreau doar să mulțumesc, în primul rând, secretariatului Agri pentru sprijinul acordat. Uh, Uh, și de asemenea colegilor uh, raportori din umbră și tuturor colegilor din uh, această comisie pentru aportul pe care l au adus în elaborarea acestui raport. Vă mulțumesc! Bine. Grazie, Daciana. Excelent, mulțumesc, Daciana. Atunci să începem. Începem cu votul referitor la compromisul 1. Votul a fost deschis. Doriți să mai spuneți ceva? Albert a solicitat cuvântul. Este pentru prima dată că nu am uh, cartela de vot. Vă rog să țineți cont și de votul meu, uh, chiar dacă nu am cartela de vot cu mine. Este prima dată când mi se întâmplă acest lucru. Ok. Allora, um, prendiamo nota. Bun, am luat notă de acest lucru și iată, începe votul. Este vorba despre amendamentul de compromis 1. Votul a fost deschis. A votat toată lumea? Vă rog să votați. Și Marc a votat. Bun, atunci votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 6. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Votul este deschis uh, în ce privește amendamentul 7. Votul este închis. Se respinge. Votăm amendamentul 8. Amendamentul este deschis. Uh, votul este deschis. Amendamentul 8 a votat toată lumea. Amendamentul este respins. Votul este deschis. Amendamentul 9. Amendamentul 9. Votul este deschis. Votul este închis. 9. Se adoptă. Amendamentul 11. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Se respinge uh, la diferență de un vot. Votăm amendamentul 12. Votul este deschis. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 14. Votul este deschis. 14. Votul este închis. Amendamentul se adoptă. 15. 15. Amendamentul 15 se respinge. Amendamentul 16. Votăm amendamentul 16. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Trecem la 17. Votul este deschis. Acum este închis. Amendamentul 17 se adoptă. 19. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 18. Votul este deschis. Votul este închis. Să adoptăm. Amendamentul 20. Nu, îmi cer scuze. Ba da, amendamentul 20. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Trecem la amendamentul 22. McGuinness, vă rog. ecranul prezintă uh, voturile puțin diferit față de unde se găsește președintele. Înainte auzeam, uh, ne uitam la ecran și auzeam altceva în căști. Deci uh, ne-ar fi de mare ajutor dacă uh, ecranul ar prezenta rezultatele astfel cum le enunțați dumneavoastră. Mulțumesc. Vom verifica. Mulțumesc. Amendamentul 22. Votul este deschis. Deci 22. Da, ceva este greșit uh, acolo. Pe ecran. Îmi cer scuze. Doamna McGinnis, problema nu este uh, numărul pe care îl vedeți, e votul, numărul 17 este uh, cel de-al 17-lea vot care are loc nu are legătură cu amendamentul. Deci este cea de-a 17-a dată când votăm. Nu este amendamentul 17. Deci ascultați cuvintele președintelui și nu citiți cifrele de pe ecran, vă rog. Deci, am adoptat amendamentul 22, doamne McGuinness. Acum, amendamentul 23, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 24. Votul este deschis. Votul se închide. Se adoptă. Amendamentul 25. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 28. McInnes. Deschid votul. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 29. Votul este deschis. Votul este închis. Amendamentul 29 se adoptă. Amendamentul 30. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 31. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 36. Votul este deschis. 36. Votul este închis. Se adoptă. Acum vom vota în ceea ce privește compromisul 2 per total. Votul este deschis, votul este închis, compromisul 2 se adoptă. Trecem la amendamentul 37. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendam Amendamentul 39, votul este deschis. Votul este închis. Nu, nu este adoptat. Este 18 la 18 pentru că Albert nu are cardul, cartela de vot la el și votează și el împotrivă. Următorul amendament, amendamentul 40, prima parte, deci amendamentul 40, partea 1. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 40, partea a doua. Deci votăm partea a doua a amendamentului 40. Votul este închis se respinge. Amendamentul 41. Votul este deschis. Votul este închis. Amendamentul 41 se aprobă. Amendamentul 42. Votul este deschis. Votul este închis. Amendamentul 42 se aprobă. Compromisul 14. Votăm pe marginea compromisului 14. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Trecem la amendamentul 44. Reimers Paulsen. Reimers Paulsen. Votul este uh, deschis. Votul este închis. Amendamentul 44. Se respinge. Amendamentul 45. Votul este deschis. Votul este închis. 45. Se respinge. Amendamentul 46. Votul este deschis. Votul este închis. Amendamentul 46 se adoptă. 48. Ashworth. Amendamentul 48, votul este deschis, votul este închis, se respinge. 49. Amendamentul 49, votul este deschis, votul este închis, se respinge. Amendamentul 50, votul este deschis, iegle. Amendamentul 50, votul este închis, se adoptă. 52. Amendamentul 52? Nu, 51. 51. Amendamentul 51. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 52. Edward Lyon Paulson. Votul este deschis vis-a-vis -vis de amendamentul 52. Se adoptă. Compromisul 3. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Trecem la compromisul 16. Votul este deschis în ceea ce privește compromisul 16. Votul este închis. Compromisul 16 se adoptă. Votăm acum amendamentul 66. Votul este deschis în ceea ce privește amendamentul 66. Votul este închis. Se respinge. Compromisul 4 acum. Pauză de cafea. Să respingem. Votul este deschis în ceea ce privește compromisul 4. Nu, s-a adoptat. Compromisul 5. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 76. Votul este deschis. Votul este închis. 76. Se adoptă. Optzeci. Votul este deschis. Votul este închis. Se, a, se respinge. 81. Votul este deschis. Votul este închis. 81. Să adoptăm. 82. Votul este deschis. Amendamentul 82. Votul este închis. Să adoptăm. 83. Amendamentul 83. Votul este deschis. 83. Votul este închis. Se adoptă. 84. Amendamentul 84. Votul este deschis. Danten. Votul este închis. Amendamentul 84. Se adoptă. Compromisul 6. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 88. Amendamentul 88. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 89. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 90. Amendamentul 90. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Albert a votat uh, împotriva lui Dantan. Interesant. 91. Amendamentul 91. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. 92. Votul este deschis, amendamentul 92. Votul este închis. Se adoptă. 93. Votul este deschis. Amendamentul 93. Votul este închis. Se adoptă. 94. Votul este deschis. Amendamentul 94. Votul este închis. Se respinge. 95. Votul este deschis. Amendamentul 95. Votul este închis. Se respinge. 96. Dăncilă. Votul este deschis. 96. Votul este închis. Se respinge. 97. Votul este închis. Se respinde. 98. Votul este deschis. Amendamentul 98. Votul este închis. Se respinge. 100. Votul este deschis. Amendamentul 100. Votul este închis. Se respinge. Aperto l'emendamento. Voto 99. Emendamento 99. Amendamentul 99. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 102. Votul este deschis. Votul este închis. Este respins. 103. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul de compromis 12. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 7. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 8. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 118. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. 117. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 122. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 123. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. O 124. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. 125. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. 126. Votul este deschis. Se adoptă. 128. Votul este deschis. Închidem votul. Se adoptă. 127. Votul este deschis. Se adoptă. Amendamentul de compromis 13. Votul este deschis. Închidem votul. Se adoptă. Amendamentul 135. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 136. Votul este deschis. Se închide votul. Votul este deschis. 140. Votul este deschis la 140. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 15. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 145. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 146. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 147. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul de compromis 9. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 157. Votul este deschis. Votul este închis. Este respins. 159. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 11. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 10. Votăm. Prima parte a compromisului 10. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Partea a doua a compromisului 10. Votul este deschis. Partea a doua a compromisului 10. Nu se adoptă. Partea a doua a compromisului 10 este respinsă. Amendamentul 171. Votul este deschis. Votul este închis. Este respins. O 173. Votul este deschis. Votul este închis. Este respins. 174. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. O 180. Votul este deschis. 280 și celelalte. Votul este închis. Este respins. Amendamentul 181, mă ghinez. Votul este deschis. unu este adoptat. Votăm acum amendamentele din partea Comisiei de Mediu. Începem cu amendamentul 2. Votul este deschis din partea MV. Este respins. Amendamentul 3. Amendamentul 3 de la Envi. Votul este deschis. Votul este închis. Este respins. Amendamentul 7. Envi. Votul este deschis. Votul este închis. Este respins. Amendamentul 8. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 9. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 10. Votul este deschis. Votul este închis. Este respins. Amendamentul 11. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 14. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 16. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 17. Votul este deschis. Votul este închis. Este respins. Amendamentul 18. Votul este deschis. Votul este închis. Este respins. Amendamentul 20. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 21. Votul este deschis. Votul este închis. Este respins. 22. Votul este deschis. Se respinge. 23. Votul este deschis. Este respins. 24. Votul este deschis. Mm, este respins. Amendamentul 26. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. 27. Votul este deschis. Închidem votul. Amendamentul este respins. 29. Votul este deschis. Se adoptă. 33. Votul este deschis. Votul este închis. Este respins. 34. Votul este deschis. Este respins acest amendament. 35. Deschidem votul. Este respins și acesta. Votul final acum pentru uh, această propunere cu amendamente. Votul final. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Felicitări raportoarei. mai vreo O clipă, vom începe imediat să votăm din nou. Dragi colegi, trebuie să continuăm votarea. Trecem la Cartea Verde a Comisiei privind protecția pădurilor și informarea în domeniul forestier în Uniunea Europeană, pregătirea pădurilor pentru schimbările climatice. Raportor pentru aviz este domnul uh, Niculescu, vicepreședintele nostru. Avem 112 amendamente. Raportorul și uh, raportorii din umbră au negociat câteva uh, amendamente de compromis. Uh, doresc ca acest aviz să reprezinte toate punctele de vedere din comisia noastră. În, uh, pentru acest uh, raport suntem asociați cu cei de la comisia ENVI, și um, câteva dintre amendamentele pe care le vom vota astăzi vor fi introduse în raportul final. Voi da cuvântul domnului Niculescu, domnului raportor, după care vom vota. Numai să mulțumesc tuturor celor care au contribuit cu amendamente la redactarea acestui aviz și mai ales uh, raportorilor alternativi care au fost foarte deschiși la negocierea amendamentelor. Cred că am reușit împreună să redactăm amendamente de compromis foarte echilibrate care sunt reprezentative pentru uh, opinia majoritară în uh, cadrul comisiei noastre. Nu în ultimul rând, uh, mulțumesc secretariatului comisiei care m-a sprijinit în mod deosebit pe parcursul muncii la acest aviz. Mulțumesc mult! Bine, grazie a Niculescu. Iniziamo. Bun, mulțumesc, domnule Niculescu. Vom începe acum să votăm din nou. Compromesso 1. Dichiaro aperto la votazione. E deschis votul la compromisul 1. Cine dă indicațiile de vot pentru grupul socialiștilor și democraților? Nu e nimeni? Daciana, ba da. A votat toată lumea, putem închide. Se adoptă compromisul 1. Trecem la compromisul 2. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul numărul 10. Deschid votul la 10. Votul este închis. Se adoptă. 11. Votăm amendamentul 11. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis, se respinge. Amendamentul 12. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 13. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 16. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Votăm amendamentul 17. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 19. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 20. Votul este deschis. Votăm amendamentul 20. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 21. Votul este deschis. Votul este închis. Ad se adoptă. Votăm compromisul numărul 3. Este închis votul. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 30. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Votăm amendamentul 32. Votul este deschis. Se închide votul. Se respinge. Amendamentul 33. Amendamentul 33, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 34, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Compromisul numărul 4. Votăm compromisul 4. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 43. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 45. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 46. A votat toată lumea. Se respinge. Amendamentul 47. Votăm amendamentul 47. Se adoptă. 48. Votăm amendamentul 48. Vota toată lumea se adoptă. Amendamentul 50. E deschis votul la amendamentul 50. Se închide votul. Se adoptă. Votăm acum compromisul numărul 5. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 57. Votăm 57. Matiu și Danta. Se închide votul. Reluăm. Se deschide votul la amendamentul 57. Mathieu Dantin. I-a deschis votul la 57. Se închide votul la 57. Se adoptă. Votăm acum amendamentul 58. Votul este deschis. Se închide votul. Și se respinge. Amendamentul 61 Sikiereschi. E deschis votul la 61. Se închide votul. Se adoptă. Compromisul numărul 6, votul este deschis. Se închide votul. Se adoptă compromisul 6. Amendamentul 66. Se deschide votul. Votul este închis. Se respinge. 67. Votăm 67. Se închide votul și se respinge. Compromisul numărul 7. Se deschide votul. Vota toată lumea. Se adoptă compromisul numărul 7. Votăm acum amendamentul 74. Aș spune că putem închide. 74 se respinge. Amendamentul 75. A votat toată lumea? Se adoptă. 76. Votăm 76. A votat toată lumea la 76. Se închide votul. Se respinge. Amendamentul 77. A votat toată lumea la 77. Se respinge. Votăm acum 78. Vota toată lumea la 78. Se adoptă. Votăm amendamentul 79. Vota toată lumea. Se închide votul și se respinge. Îmi cer scuze, se adoptă, spune președintele. Votul, uh, amendamentul 83. Se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. Compromisul numărul 8. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Compromisul numărul 9. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul numărul 10. Se deschide votul la compromisul 10. se adoptă. Compromisul numărul 11. Declar deschis votul la compromisul 11. Se închide votul. Compromisul numărul 11 se adoptă. Dacă nu funcționează, ridicați mâna, vă rog. Votăm acum amendamentul 107. Votul este deschis. Se închide votul. Se adoptă. Vot, amendamentul 108. Luis Paulo Alves. Se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. Amendamentul 109. Se deschide votul. Se adoptă. Amendamentul 112. Se deschide votul. Toată lumea de acord. Se adoptă. Acum votăm uh, uh proiectul astfel uh, modificat. Se deschide votul. Votul este deschis, așadar. Se închide votul. Felicitări. Adoptat. Felicitări domnului Niculescu. Allora, adesso colleghi. Dragi colegi,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 Colegi, abbiamo un altro punto. Dragi colegi, mai avem un punct de dezbătut. Ultimul punct al acestei sesiuni. Așa cum vă spuneam la începutul reuniunii noastre, punctul 10 al ordinii de zi a fost amânat pentru după amiază la ora 17 uh, pentru a-i permite și raportorului să ni se alăture. Trecem așadar la punctul numărul 11, agricultura Uniunii Europene și comerțul internațional. Văd că raportorul nostru, Georgios Papastamkos, a ajuns deja. Aș dori să vă reamintesc, dragi colegi, că acordurile naționale cu privire la comerț și piețele de produse agricole au repercursiuni importante asupra produselor din Uniunea Europeană. Așadar, această temă este importantă pentru a garanta că eforturile europene în ceea ce privește bunăstarea animalelor, calitatea vieții, etc., să nu fie uh, distruse de aceste piețe de materii prime. Așadar, trebuie să plecăm de la premisa că acei operatori și trebuie să evităm așadar că acei operatori de pe uh, piețele financiare să poată folosi anumite portițe legislative Și de aceea încercăm să conservăm prin activitățile noastre standardele sociale și economice au fost înaintate foarte multe amendamente. Aș dori să mulțumesc uh, raportorului, domnului Papa Stamcos, pentru activitatea sa. Din partea Comisiei Asociate, în baza articolului 50 a regulamentului de procedură, este prezent și un uh, reprezentant al uh, Comisiei INTA. Pentru început însă dau cuvântul raportorului. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ απολύτως με τις εισαγωγικές σας παρατηρήσεις. Mulțumesc, domnule președinte, pentru cuvintele introductive care denotă importanța acestui subiect. Aș dori să le mulțumesc colegilor pentru amendamentele înaintate. Numărul total de amendamente este 127. Eu cred că există anumite puncte comune în ceea ce privește punctele cheie ale raportului. Totuși, propun să formulăm niște amendamente de compromis uh, ca să existe coeziune în text, dar să putem transmite și un mesaj clar. Există anumite aspecte care introduc formulări noi pe care le pot sprijini de asemenea. Amendamentele le voi menționa imediat. E vorba de amendamente pe care le sprijin fără rezerve. Susțin așadar Amendamentele care sprijină necesitatea de a oferi despugă, despăgubiri fermierilor din Uniunea Europeană care sunt afectați de acorduri comerciale cu țări terțe. De asemenea, și un amendament care se referă la acorduri comerciale zonele extraperiferice unde trebuie efectuate reformele necesare pentru uh, prețurile la fructe și legume. De asemenea, susțin și amendamentul uh, cu privire la banane și propunerea Comisiei de a oferi o clauză preferențială Pakistanului sub forma ajutorului umanitar în spectar în domeniul bioetanolului, un subiect de asemenea discutat și în Comisia INTA, amendamente așadar care asigură concesii simetrice în acordurile de liber schimb cu țări care au o capacitate semnificativă de producție și de export în domeniul agriculturii și aș dori să evidențiez cele 16 cele două amendamente uh, introduse de 16 dintre noi cu privire la ingredientele din produsele de tutun, amendamente care încurajează Comisia să folosească în mod activ instrumentele Organizației Mondiale a Comerțului pentru a combate barierele și obstacolele comerciale nejustificate impuse de state terțe exporturilor din Uniunea Europeană, în special acelea care evidențiază punctele pozitive ale acordului UE-Corea de Sud, unde se exprimă însă și îngrijorări cu privire la negocierile dintre UE și Canada. Și deși am beneficiat de niște informații foarte bune din partea doamnei Iegle, consider că o altă chestiune esențială pentru comisia noastră se referă la standardele și specificațiile pentru produsele exportate din Uniunea Europeană și în proiectul meu de raport am menționat specificații echivalente pentru conformitate. Anumiți colegi solicită impunerea unor cerințe egale sau similare în ceea ce privește protecția mediului, bunăstarea animalelor și alte chestiuni. Eu consider că cel mai bun termen pe care l-am putea folosi aici este echivalent, adică corespunzător, dar nu aceleași. Pentru că nu pot fi aceleași cerințe în realitate. Cred că trebuie să găsim și o formulare care să includă toate amendamentele relevante înaintate. În final, aș dori să vă reamintesc, așa cum spuneați și dumneavoastră, domnule președinte, că e vorba de un proiect de raport în care comisia noastră și comisia INTA sunt asociate în baza articolului 50 a regulamentului de procedură Comisia INTA va uh, vota tot astăzi sau va dezbate astăzi acest uh, aviz și bineînțeles că vom ține cont și de punctele care ne vor fi prezentate de această comisie. Aș dori, bineînțeles, să mulțumesc și pentru contribuțiile colegilor la acest raport care au venit cu niște amendamente foarte productive. Și cu mici excepții, aceste amendamente se reflectă și în textul final. Mulțumesc, Iorga. Treabă foarte bună. O așteptăm și pe doamna Cuistaut, care încă nu a ajuns. Doamna Cristaut Rovolt este raport scrisoarea din partea Comisiei INTA. În așteptarea dânsei deschidem dezbaterea pe marginea celor expuse de domnul Papa Stamkos, dând cuvântul domnului Mat. Muy breve, primero para felicitar al señor Papastanco, creo que al... Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, aș dori să mulțumesc raportorului și aș dori să-i, să felicit pe domnul Papa Stamkos pentru acest raport, care este un raport foarte bun. Nu a fost o treabă ușoară și uh, au trebuit să fie integrate diferitele puncte de vedere. Știți că eu sunt foarte critic în ceea ce privește um, acest uh, acord de liber schimb, mai ales dacă este să mă gândesc la costurile pe care le presupune acesta. Pentru că, de multe ori, consecințele sunt grave pentru anumite sectoare. Și aici vorbim despre sectorul agricol. Și cred că trebuie să avem o abordare echilibrată o temă de discuție uh, este aceea că atunci când se negociază greșit sau oarecum slab, atunci trebuie să existe măsuri compensatorii ulterior. Deci cu cât se negociază mai bine, cu atât mai bune sunt consecințele ulterior. Există acorduri care sunt uh, negociate prost și atunci trebuie oferită o compensație ulterior. Acestea sunt punctele uh, care sunt importante pentru PPE și pentru Spania. Domnul Papa Stamcos a enunțat lucrurile însă foarte bine. Există um, persoane care se gândesc și la aceste regiuni ultraperiferice și, într-adevăr, uh, în fapt, ar trebui să fie oferite niște compensații. Pe această temă vom înainta amendamente, toată lumea trebuie să participe la uh, ajungerea unui acord. Vom înainta amendamente astfel încât să fie cât se poate de clar că pe viitor asemenea acorduri de liber schimb trebuie să să se concentreze asupra tuturor uh, agricultorilor și asupra celor din uh, regiunile ultraperiferice. Și de asemenea vom uh, arăta și care sunt dezavantajele acestor acorduri de liber schimb pentru anumite sectoare, pentru că trebuie să ne gândim aici la sectorul bananelor, unde trebuie să existe anumite despăgubiri. Noi am înaintat o propunere de compromis, ni se pare un compromis bun. Vom înainta și alte amendamente, însă această comisie nu trebuie să uite uh, că trebuie să creăm niște raporturi clare în ceea ce privește regiunile ultraperiferice. Deci acest lucru trebuie să ne reamintim zilnic. Mulțumesc, mulțumesc domnule Mato. A fost uh, formulat totul cât se poate de clar și corespunde cu ceea ce a spus și domnul Papa, Papastamcos. Domnule Haimes, și eu vă mulțumesc pentru, uh, mulțumesc raportorului pentru această activitate și munca sa foarte bună, însă există foarte multe discuții care mai pot fi purtate și nu ar trebui să uităm că raporturile uh, în ceea ce privește Organizația Mondială a Comerțului s-au schimbat. Există uh, mulți tineri care um, exercită o presiune foarte mare, de aceea trebuie să ținem cont de interesele agricole atunci când purtăm negocieri uh, și trebuie să știm ce face Parlamentul și ceea ce face uh, Comisia Agri și care este influența pe care o poate exercita. Pentru noi este important să existe studii de impact pentru sectorul agricol înainte să se ajungă la niște negocieri finale. Însă nu putem să spunem că dorim să fim excluși cu totul pentru că trebuie să ținem cont că sunt multe state tinere care încep să aibă o influență tot mai mare și nu ar fi bine să ajungem la o atitudine de blocaj, pentru că în felul acesta ne-am pierde influența. De aceea, pentru noi este important să participăm la negocieri, să ne exprimăm punctul de vedere, dar să nu ajungem la un blocaj total. Deci să avem o atitudine precaută, să vedem care sunt cerințele noastre standard, pentru că nu trebuie să fim prea încăpățânați, să ne uh, cantonăm de standardele noastre. Pentru că dacă facem așa vom uh, naufragia uh, dacă este să fim cât se poate de pragmatici. Deci trebuie să păstrăm niște standarde pentru piața noastră, dar cu toate acestea nu vrem să pierdem agricultorii pe piața generală. Mulțumesc. Domnul Rodust. Doamna Rodust, îmi cer scuze. Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc și raportorului pentru raportul său. Mulțumesc și acelor colegi care au înaintat amendamente la acest raport. Cred că este foarte important, așa cum a spus și raportorul, să ținem cont de coerența între diversele sectoare politice, să creăm o astfel de coerență. Sectorul agricol, așa cum s-a spus mereu aici în comisie, trebuie să participe la negocieri și nu poate să fie acela care face cele mai multe compromisuri, astfel încât alte uh, state să aibă și alte bunuri să aibă un acces mai bun la piață. Însă trebuie să avem un comerț internațional corect. Pe acesta trebuie să îl creăm. Corect atât pentru agricultori cât și pentru producătorii din țările terțe. Cred că este foarte important ca negocierile cu Organizația Mondială a Comerțului să ducă la rezultate bune acordurile bilaterale nu sunt necesare și nu sunt cele mai bune pentru un comerț internațional corect. Important este ca Uniunea Europeană să își uh, reducă subvențiile pentru export, astfel încât să nu se mai ajungă la distorsionări ale concurenței, mai ales în țările puțin dezvoltate. Trebuie să avem grijă astfel încât structurile de piață locale și regionale din alte țări să nu fie influențate în mod negativ. Pentru că aceste structuri reprezintă, uh, au o contribuție importantă la uh, securitatea nutrițională la securitatea alimentară la nivel mondial. Produsele care intră în Uniunea Europeană din țări terțe, acestea trebuie să aibă același standard de calitate ca și produsele care sunt produse în Uniunea Europeană. Trebuie să ne asigurăm că așa se întâmplă. Și nu se poate ca producătorii europeni, atunci când își produc produsele și bunurile, să trebuiască să respecte anumite norme înalte uh, care presupun și costuri mari, iar uh, cei din țările terțe să nu respecte aceleași standarde. Pentru că, până la urmă, în țările terțe se poate produce și în condiții mai favorabile din punctul de vedere al prețurilor. Acest lucru nu este important numai din perspectiva agricolă, ci și din uh, perspectiva consumatorului european, care este interesat de produse de calitate înaltă. Trebuie să ne asigurăm că, în ceea ce privește standardele, este asigurată protecția mediului și de asemenea protecția consumatorului și că există anumite reguli care sunt obligatorii și respectate de toată lumea. Negocierile trebuie să rezolve această problemă. Un obiectiv al nostru trebuie să fie ca negocierile um, de la runda de la Doha să ajungă la un final fericit. Mulțumesc, doamnă Rodos, doamna Elizabeth Iegle. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și colegilor mei, colegului Papastamco și tuturor antevorbitorilor. Din punctul meu de vedere, avem doi parteneri care, uh, cu care stăm față în față. Este vorba despre statele din această lume cu care avem uh, acorduri bilaterale, comerciale. Și aici, uh, cu acestea negociază Comisia și Consiliul, mai ales Comisia. Pe de altă parte, avem uh, chestiunile noastre interne, afacerile interne, pe care le clarificăm uh, prin intermediul Parlamentului în Comisia Agri. Um, ieri am asistat la o dezbatere pe marginea acestei teme a acordurilor bilaterale. Trebuie să vedem cum îi determinăm pe cei care negociază să discute cu noi la timp. Ceea ce am uh, văzut și ceea ce uh, experimentez în delegația pentru Canada în ceea ce privește uh, subiectele agricole, pe lângă acest sector agricol, totul este deja negociat, iar sectorul agricol reprezintă tema cea mai dificilă și singura care a rămas nenegociată, însă, în final, trebuie să avem o situație de win-win. Și noi suntem cei care uh, Trebuie să ne implicăm, pentru că până la urmă este vorba despre interesele noastre. Și atunci când vorbim despre standarde, și uh, domnul uh, colegul nostru a menționat acest lucru, noi avem posibilitatea să spunem că standardele europene sunt uh, minunate, însă trebuie să existe un echilibru, o compensație între ceea ce uh, vine și ceea ce pleacă. Uh, și acesta nu poate să fie obiectivul nostru, nu poate să fie ceea ce ne dorim, pentru că nu pot să am un sector comercial, un segment care negociază uh, exportul și îl aducem prin plan și pe de altă parte să spun că în sectorul agricol, aici uh, comisarul uh, de resort trebuie să vină cu ajutoare financiare pentru a mulțumi statele terțe. Și în ceea ce privește negocierile în comerciale. Există multe amendamente pe această temă și eu cred că trebuie să reducem aceste ajutoare directe. Însă trebuie să existe ca peste tot o reciprocitate. Nu se poate ca noi să ne susținem agricultorii noștri tot mai puțin pentru că sunt țări în care agricultorii, Statele Unite sau Canada, sunt susținuți tot mai mult. Deci, noi în negocieri așa trebuie să procedăm și aceasta trebuie să fie solicitarea noastră. Să fim implicați în negocieri foarte din timp și pe această temă au venit multe amendamente bune și în acest sens mulțumesc tuturor celor care le-au înaintat, pentru că obiectivul nostru trebuie să fie să ne exprimăm punctul de vedere cât mai din timp și de asemenea să le exprimăm astfel încât ele să fie luate în considerare. Pentru că alt astfel Parlamentul nu mai poate decât să aprobe sau să respingă aceste acorduri bilaterale. Noi nu mai avem posibilitatea să ne integrăm ideile noastre. Același lucru este valabil pentru Corea, pentru Maroc, pentru Mercosur, care ne va afecta în mod semnificativ și pentru Canada. Și, sigur, nu este atât de mult dacă este să privim lucrurile individual, însă suma tuturor acestor acorduri bilaterale reprezintă foarte mult pentru uh, sectorul agricol. Și aceasta este misiunea noastră, un sector la care trebuie să lucrăm și cu amendamentele care au fost înaintate, cred că vom obține un raport foarte bun. Vă mulțumesc pentru aceasta. Mulțumesc, domnul vicepreședinte Paulson are acum cuvântul. Mulțumesc uh, domnului Papastamkos pentru prezentarea raportului. Este un uh, foarte bun început pentru ceva care va fi foarte important în final. Cred că lucrurile devin tot mai serioase pentru că avem tot mai multe acorduri bilaterale și acum, așa cum spunea și doamna Iegle, ele luate individual nu par atât de periculoase, însă cred că ar trebui să ne concentrăm asupra obținerei unui acord global pe care să-l putem uh, urmări cu toții. La început ar putea părea mai dure lucrurile obținerea unui acord cu Mercosur, însă pierdem tot mai mult dacă procedăm așa la negocieri. Aș dori să subliniez încă un aspect, un aspect foarte important. Este vorba despre faptul că Uniunea Europeană ar trebui să fie generoasă și să dea dovadă de solidaritate atunci când este vorba despre agricultură. Să luăm exemplul Africii, de exemplu. Continentul african, în acest moment, merge cu adevărat în direcția greșită. Iar noi, ca cel mai apropiat și mai bogat vecin al lor, ar trebui să fim cât se poate de precauți în acest sens. Nu ar trebui să permitem acest lucru și ar trebui să acționăm astfel încât să prevenim această deplasare pe o direcție greșită prin politici agricole care depind și de generozitatea noastră. Și dacă este să vorbim despre toate aceste acorduri, fie că sunt negociate de Organizația Mondială a Comerțului, fie că este vorba despre acorduri bilaterale, lucrurile sunt uh, foarte importante și sigur că în sine este vorba despre bunăstare, despre grijă. Și cred că noi trebuie să facem mai mult atunci când este vorba despre bunăstarea animalelor și protecția acestora. Trebuie să avem o nouă arhitectură în ceea ce privește acest tip de politică, pentru că nu este vorba numai despre ceea ce credem și ceea ce simțim um, din punct de vedere etic sau moral, ci ar trebui să avem o abordare științifică o bază științifică pentru politicile pe care le dezvoltăm și pornind de la această bază științifică, uh, avem șanse bune de a obține o protecție a animalelor care să funcționeze în context internațional. Pentru că nu putem să vorbim la nesfârșit despre contextul european. Sigur, noi suntem foarte binevoitori față de animalele noastre, de porci, de vacile de la noi. Însă trebuie să privim lucrurile și într-un context global bunăstarea animalelor și sănătatea animalelor trebuie să fie interconectată cu politicile de sănătate publică. Și trebuie să avem o abordare mai riguroasă pe această direcție decât cea prezentă. Cam asta voiam să spun, pentru că, într-adevăr, trebuie să avem un acord internațional, un acord global, pe de o parte, trebuie să dăm dovadă de solidaritate față de cei mai săraci din această lume și trebuie să ne îndreptăm către o legislație comună, o legislație care să reziste la nivel internațional și la negocierile comerciale internaționale. Mulțumesc. Președinte Polson, la parola onorevole Iar. Domnul Iar. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, colegului Stamcos pentru raportul care mi s-a părut foarte important doresc să fac câteva observații preliminare și încă un comentariu, pentru că cred că amendamentele merg pe direcția corectă. Observațiile preliminare eh, se referă la um, aceste acorduri comerciale. Cel mai bun acord comercial ar fi unul internațional, iar uh, soluțiile multilaterale, ele sunt mereu uh, numai um, o soluție secundară, nu cea mai bună și cred că ar trebui să depunem în continuare eforturi pentru a ajunge la un acord global a treia observație, în primul rând, cred că cele mai bune acorduri comerciale internaționale sunt acelea care nu necesită compensații. De aceea trebuie să ne străduim în continuare pe această direcție și cred că și Comisia AG din Parlament ar trebui să se implice pentru că sunt încheiate acorduri comerciale și unii primesc felicitările și florile, iar ceilalți care negociază compensațiile sunt cei răi de obicei și acestea de obicei ajung uh, să fie tratate de noi în interesul agricultorilor europeni, astfel încât uh, compensațiile ajung la noi și noi să ne tratați ca fiind omul rău. Pentru că atunci când este vorba despre compensații financiare, um, acestea nu mai sunt întotdeauna obligatorii. Deci, uh, ar fi bine să încheiem niște acorduri în care nu mai sunt prezentate compensațiile ca fiind ceva necesar. În al doilea rând, dacă apar dezavantaje pentru agricultorii europeni uh, ca o consecință a acestor acorduri, atunci trebuie oferite compensații pentru agricultorii europeni. Și în al treilea rând, este corect tot ce s-a spus și eu susțin aceste idei. Atunci când se importă produse agricole, trebuie să ne gândim la standarde, la condițiile de mediu și trebuie să fie uh, impuse aceleași cerințe ca și când produsele ar fi fost uh, produse în Uniunea Europeană. Pe de altă parte, ar trebui să fim atenți în Uniunea Europeană atunci când dezvoltăm noi standarde și când formulăm noi prevederi pentru a ne asigura că aceste standarde pot fi recunoscute și pot funcționa la nivel internațional. Pot apărea aici anumite contradicții pentru că Europa nu este nici o insulă a bunăstării, noi acționăm la nivel mondial iar comerțul funcționează tot internațional, deci în ceea ce privește normele și standardele ar trebui să vedem ce au dezvoltat și celelalte state din această lume mare. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Iar, doamna McGuinness. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să îi mulțumesc domnului Papastamcos, domnului raportor, pentru acest raport. Am un amendament um, specific um, de care sper să se țină cont. E vorba de valorile de impact în loc să... Am primit... Uh, nu vrem să primim un uh, raport uh, nespecific din partea Comisiei. Din contră, dorim să primim chestiuni specifice legate de evaluările impactului, în special în legătură cu sectorul bovinelor. În privința compensărilor, cei care au primit compensări pentru reforma sectorului zahărului au, ar prefera acum să poată cultiva trestie, sfeclă de zahăr. Um, din păcate, această pastilă a fost una dulce, dar uh, a lăsat un gust foarte amar. A avut efecte foarte negative pentru um, industrii întregi din anumite state. Eu sunt implicată în uh, negocierile bugetare uh, de anul viitor în numele Parlamentului, în numele Comisiei de Agricultură. De unde vor veni aceste compensări când bugetul nostru este atât de restricționat? Și a treia chestiune. Uniunea Europeană are imperativul politic de a uh, asigura cu toată seriozitatea uh, siguranța alimentară sau să renunțe la agricultură. Am uh, votat foarte uh, mult, uh, pentru foarte mult timp, uh, un raport privitor la uh, securitatea alimentară. Dar trebuie să vă spun că în momentul în care vom deveni uh, dependenți de uh, statele terțe, acestea se pot opri la un moment dat în a face export și atunci vom fi într-o poziție foarte dificilă. Um, nu vom putea obține cantitățile uh, necesare de zahăr și anul viitor se conturează aceeași problemă. Avem uh, probleme foarte serioase cu um, furnizarea de alimente pentru cetățenii europeni. Vorbim aici despre standardele de bunăstare animală. Accept în totalitate um, îngrijorările doamnei Paulson în legătură cu bunăstarea animală, dar nu cred că consumatorii europeni sunt uh, atât de îngrijorați uh, în legătură cu aceste standarde foarte înalte de bunăstare animală, cel puțin nu atât de uh, îngrijorați cum îi, îi credem noi consumatorii care uh, se confruntă cu venituri foarte mici și cu situații foarte dificile uh, nu cred că uh, se gândesc atât de mult la bunăstarea animală. Trebuie să spunem foarte clar acest lucru. În comisia noastră ne confruntăm cu o situație cronică a producătorilor de ouă din Uniunea Europeană. Eu aș fi votat împotriva uh, legislației uh, în legătură cu cuștile uh, pentru uh, găini, cu bateriile pentru găini. Sistemul actual produce ouă de calitate bună și la prețuri mici. Noi acum urmează să cheltuim miliarde în întreaga Uniune Europeană pentru a atinge standardele de um, de bunăstare animală, care de fapt nici măcar nu ne vor așa să, atingem, să ne atingem obiectivele Sunt uh, țări care uh, și-au făcut temele, care au introdus aceste standarde înainte tuturor celorlalte state și iată că producția lor a scăzut. Vă rog să începeți să vă concentrați pe probleme reale. Europa este în criză. Dacă nu uh, vom uh, aborda aceste probleme cu realism, nu vom face decât să agrevăm criza. Da, Uh, trebuie să fim atenți, să ne gândim și la bunăstarea animală, dar haideți să fim totuși rezonabili. Exportăm uh, uh, producția, externalizăm producția de alimente pentru că pur și simplu ne sufocăm producătorii europeni. Mulțumesc! Eh, Mulțumesc foarte mult, doamnă McGuinness, spune doamna Paulsen. Domnul Desna are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur că colegul Papastamkos elaborează acest raport și George știi foarte bine că sunt conștient că raportul ăsta este, este pe mâini foarte bune la tine. Îi susțin pe toți cei care au cerut ca evaluarea de impact să se facă cu mai mare exactitate pentru că consider că ar fi mult mai bine să se continue runda de la Doha și uh, să ajungem în cadrul OMC la un rezultat, pentru că în cazurile acordurilor bilaterale agricultura europeană nu ar avea decât de pierdut, asta în comparație cu un acord global la nivelul OMC pentru cei care au spus că trebuie să dăm dovadă de generozitate vis-a-vis -vis de Africa. Suntem deja generoși. Cele mai sărace țări au dreptul să livreze către Europa și multe dintre aceste state se găsesc pe continentul african. Și în momentul de față importăm 90% din exportul agrar african. Așadar, suntem acea zonă agrară din lume care dă dovadă de cea mai mare solidaritate vis-a-vis -vis de Africa. Și dacă există probleme în Africa, în Zimbabwe, de exemplu, este problema lor internă, nu este nu este problema celor care fac agricultură, e vorba de războaiele interne care au făcut dintr-o regiune foarte bogată, în acel caz, o o regiune în care există sărăcie lucie. Acum, în ceea ce privește amendamentele, și le-am citit cu atenție, în special pe cele a doamnei Rodolt, nu putem să interzicem în Europa anumite uh, produse fitosanitare pentru că suntem de părere că acestea dăunează sănătății și apoi să importăm produse din alte locuri unde se folosesc aceste produse fitosanitare. Ceea ce trebuie să solicităm așadar este calitate egală la importuri așa cum trebuie să corespundă și mașinile importate în Europa standardelor tehnice și de siguranță rutieră. În ceea ce privește protecția animalelor, trebuie să vă spun că am puțină încredere în aceste organizații din Europa. Am auzit Timp de 20 de ani, cum s-au plâns despre transportul de animale vii, cum sunt transportate acestea către Liban. Problema s-a încheiat, acum transporturile spre Liban se fac din Brazilia și din India și nu prea sunt sigur că acestea corespund uh, standardelor pe care le-am impus noi. Pentru mine astfel de organizații nu au niciun fel de credibilitate, au chiar uh, idei ascunse sau intenții ascunse. Așadar, cu acestea spuse, doresc îi doresc domnului Papa Stanco să fie în măsură să găsească o formulă echilibrată pentru acest raport, astfel încât să fie protejate în continuare și interesele agricultorilor europeni. Mulțumesc foarte mult uh, domnului Des, domnul Nicholson are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. E vorba de o zonă extrem de importantă, un subiect foarte important. Eu am urmărit această dezbatere și vreau să-i mulțumesc domnului Papasteancos pentru raportul excepțional pe care l-a pregătit, care cred că ne îndreaptă pe calea cea bună. Uh, Trebuie să recunoaștem uh, cu toții că până când uh, OMC uh, prezintă o, un acord, vom purta discuții bilaterale. Fie vom semna acest acord, fie vom avea acorduri individuale, bilaterale ale Uniunii Europene cu alte state acordurile bilaterale și comerțul bilateral poate fi fructuos doar dacă negocierile sunt pozitive, dar întrebarea este pentru ce parte sunt pozitive. În opinia mea, nu întotdeauna negocierile se uh, încheie într-un mod fericit. De multe ori, uh, fermierii au fost, agricultorii au fost sacrificați de negociatori și uh, aceasta este cea mai mare temere a mea și cred că sunt mulți care împărtășesc această teamă, pentru că agricultorii uh, întotdeauna plătesc cel mai mare preț pentru uh, binele uh, tuturor colectiv, sau cel puțin așa li se spune. Amintiți-vă um, situația um, carnei de vită din Brazilia și a negocierilor cu Mercosur. Dar lucrurile s-au mai schimbat, înțeleg că prețul vitei în Brazilia a ajuns la nivelul prețului din Europa. Uh, situația, situația s-a schimbat așadar uh, în mod dramatic. Unul dintre uh, domeniile pe care cred că trebuie, în care cred că trebuie să ne apărăm poziția este că standardele pe care le aplicăm noi în Uniunea Europeană trebuie să fie respectate și de produsele importate um, de noi. Deci nu trebuie să acceptăm în Uniunea Europeană alimente care nu respectă standardele europene. Trebuie să clarificăm acest lucru și să spunem acest lucru foarte clar uh, celor cu care negociem. De la bun început, trebuie să le spunem uh, tare și clar că nu vor obține nimic dacă nu respectă standardele noastre. Doamna McGuinness uh, a adus în discuție o temă foarte interesantă și uh, a încheiat cu uh, o afirmație pe care cred că o putem aproba. Cred că trebuie să ne gândim și la alte aspecte, nu doar la bunăstarea animală. Eh, se vorbea mult de birocrație, acum avem un fel de birocrație a mediului. Foarte multe persoane au uh, cerut să uh, ecologizăm exercițiul din cadrul pilonului 1. Uh, a fost vorba de 5.000 de persoane care au cerut acest lucru și noi repede ne-am grăbit să răspundem la aceste solicitări, să le satisfacem nevoile. Dar să nu uităm că multe persoane nu își permit să cumpere alimentele pe care le producem. Și am avut în trecut probleme și cu implementarea măsurilor pe care le-am luat în ultimii ani am votat măsuri și acum ne trezim că trebuie să le implementăm. Ni se spune că în 2012, dacă implementăm procedurile, vom ajunge la 83 de milioane de ouă pe zi care vor trebui să fie distruse. Comisia vine și ne spune, vai, năzdrăvanilor, o să vă dăm o amendă de 5.000 de euro, dar ne pare rău că nu este suficient. Uh, am ascultat pe uh, germani și pe ceilalți din celelalte state care au implementat aceste uh, legislații și nu cred că ei pot să fie cei care plătesc prețul, pentru că ei tocmai au fost cei care au fost minți și și-au făcut temele. Intrăm într-o epocă nouă și uh, cred că trebuie să fim realiști și să ne adaptăm la fapte. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Nicholson. Domnul Petreu Neveș are cuvântul. Doamna Petreu Neveș. Obrigada, senhor presidente. Eh, Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Doream să amintesc cele care s-au spus deja în legătură cu măsurile concrete și eficiente care să, um, re, care să asigure încă o dată concurența loială între agricultorul european și cei din statele terțe. Și uh, mă gândeam și la bunăstarea mediului, la bunăstarea animală, putem merge mai departe și uh, să vorbim uh, despre stabilirea de noi norme de producție pentru producători europeni, norme care nu sunt respectate de ceilalți producători care exportă um, către Uniunea Europeană aproape liber, aproape fără nicio restricție. Sunt de acord cu tot ce au spus antevorbitorii mei și vreau să amintesc de asemenea faptul că trebuie să continuăm să facem presiuni asupra Comisiei Europene în acest, pe acest subiect și să nu acceptăm uh, ca alimentele să devină o monedă de schimb pentru uh, multe uh, acorduri comerciale, care devin de, drept, de dreptul prea multe. Domnul Mato a vorbit în mod corect despre impactul uh, deosebit pe care acești factori îl au asupra regiunilor ultraperiferice, regiuni în care agricultura este limitată ca uh, suprafață și în care există probleme de diversificare. E vorba de agricultură în care nu uh, există posibilitatea de reorientare pe termen scurt, deși sunt semnate multe acorduri în acest sens. În plus, doresc să adaug un element în discuția noastră. Și vreau să-i uh, fac o propunere domnului Papa Stamcos. Vreau în primul rând să-l felicit pentru pertinența de care a dat uh, dovadă în abordarea acestor uh, chestiuni de importanță vitală pentru noi toți. Spunem așadar că în privința agriculturii de azi trebuie să avem o viziune tot mai amplă uh, și uh, să acționăm uh, concertat. Nu trebuie să ne mulțumim cu acțiuni uh, sectoriale. Trebuie să avem o viziune de ansamblu, ceea ce înseamnă că toate aspectele legate de agricultură trebuie să fie examinate la toate etapele lanțului alimentar. Am vorbit și vorbim în continuare despre uh, PAC, despre PAC-ul pentru uh, până în anul 2020. Însă, în uh, comunicarea Comisiei nu se află nicio măsură concretă de piață și care să țină de comerțul internațional. Chiar dacă cu toții suntem plini de bune intenții, chiar dacă propunem cu toții măsuri bune, dacă continuăm să revizuim pacul uh, Uh, acționând doar în amonte, nu vom uh, reuși să avem o agricultură care să permită pe termen mediu și lung o dezvoltare durabilă. Trebuie să acționăm uh, asupra comerțului, asupra piețelor internaționale. Acestea sunt elemente care lipsesc cu desăvârșire din comunicarea Comisiei privitoare la PAC până, până în 2020 raportul de azi este cu atâta mai important. Vă mulțumesc. Doamna Paulson, mulțumesc uh, foarte mult. Domnul Arniu are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu uh, domnul McGuinness și cu domnul Nicholson. Ceea ce mă îngrijorează pe mine uh, atunci când uh, se încheie un acord uh, cu un alt grup comercial este aplicarea. Argentinienii, brazilienii spun da, da, ne vom asigura că producem la standardele europene de um, siguranță alimentară și de bunăstare animală, dar um, haideți să vedeți cum creștem noi animalele o uh, delegație uh, de la Verzi sau uh, pur și simplu de deputați europeni care sunt interesați în ecologie merg în Argentina sau în Brazilia, ei vor fi puși în cel mai bun hotel, li se va arăta cea mai bună fermă la care standardele într-adevăr se respectă. Însă, de fapt, la câteva zeci de kilometri în continent, găinile sunt crescute în baterii neconforme, și uh, condițiile de mediu sunt uh, groaznice. Nu uh, poți să te uiți la un um, la o un, o carcasă de vită sau la un pachet de praf de ouă și să spui da, uh, se respectă condițiile. Trebuie să vezi ce se întâmplă la ferme. Uh, eu uh, aș insista asupra vizitelor la ferme, dar problema este că aceste țări sunt foarte, foarte mari și suntem duși de nas și ni se arată doar ceea ce vor autoritățile respective să vedem. Mulțumesc. Tak, Agnew. Och nu ger ordet herr Dantin. Varsågod. Merci, madame la présidente. Domnul Dantin, mulțumesc, doamnă președinte. Uh, Eh, se pare că am un oarecare handicap. Eu eh, nu am făcut călătorii eh, ca antevorbitorul meu și nu sunt la fel de bine informat, dar să știți că am citit mult. Salut uh, proiectul de raport a domnului Papastamcos. Uh, el a colaborat cu noi toți, a ținut cont de opiniile noastre și uh, poziția pe care o exprimă cu amendamentele propuse cred că va reflecta destul de exact ceea ce dorește Comisia Agri să transmită. Problema este în sânul Parlamentului nostru. Cum să îi convingem pe colegii noștri că uh, deschiderea și dezvoltarea altor sectoare uh, economice nu trebuie să se facă în detrimentul unui sector fundamental pentru alimentarea europenilor. Pentru că, cu siguranță, dacă exportăm, dacă și exportăm, asta nu înseamnă că nu suntem în primul rând producători pentru noi înșine. Uh, Problema nu este că locul nostru pe uh, piața internațională ar fi în pericol, dar uh, trebuie să fim independenți din punct de vedere alimentar și riscăm să compromitem modelul uh, alimentar european. Vă amintesc alocuțiunea în emiciclu a Comisarului pentru Comerț, nu mai știu dacă era la Bruxelles sau la Strasbourg. Comisarul ne-a spus că observațiile noastre nu sunt importante pentru că oricum vom compensa uh, Cred că este important ca Comisia Agri și Parlamentul să-i amintească domnului de Gucht că nu putem compensa. Uh, da, putem oferi uh, anumite indemnizații, anumite compensări pentru prejudicii mici, dar când pur și simplu se înlocuiește o producție, uh, când se distruge mai mult de 50% dintr-o, dintr-un sector de producție, nu avem la nivel european capacitatea de a compensa prejudiciile. Deci cred că acest mesaj trebuie să fie bine înțeles de toți colegii noștri, de toți deputații europeni și trebuie ca Comisia, și știu că putem uh, conta pe ajutorul Comisarului pentru Agricultură în acest sens, trebuie ca Comisia să înțeleagă odată pentru totdeauna că nu putem face la nesfârșit uh, sacrificii, că ne limităm astfel nu doar locul pe piața internațională, ci sacrificăm agricultura europeană, ceea ce este mult mai grav. <clears throat> Mulțumesc, domnule Danta. Domnul Danelis are acum cuvântul, este ultimul vorbitor de pe limba, de pe, îmi cer scuze, lista mea, după care vom da cuvântul comisiei. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care și-au adus contribuția la această chestiune atât de importantă. E bineînțeles și acceptat de toată lumea, dar și ce, de cei din stânga, că trebuie să ne arătăm solidaritatea solidaritate și cu state terțe și cu statele din Africa. Mă tem însă că în cadrul acordurilor bilaterale facem niște concesii excesive în numele acestei solidarități pentru motive specifice care pun însă în pericol sigur, securitatea alimentară <clears throat> și de asemenea și pun în pericol și o producție cu caracter durabil. Dacă nu ținem cont că astfel creiem condiții de concurență neloiale și inegale pentru producătorii europeni care continuă să facă concesii, este un element important așadar, care ar trebui să ne intereseze din ce în ce mai mult. Grazie. Allora la parola Mulțumesc. Dau acum cuvântul reprezentantului Comisiei, domnul Sivenas. Uh, thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să subliniez uh, cât de impresionant este numărul mare de amendamente înaintate pentru acest report. Arată interesul acestei comisii, dar și interesul acestei teme. Aș dori să vă atrag atenția asupra celor mai recente evoluții în activitatea noastră uh, comercială. Pe baza ultimelor date disponibile pentru perioada ianuarie-septembrie, putem estima că în 2010 exporturile noastre vor atinge un record istoric. Ne așteptăm să depășească pragul de 85 de miliarde de euro, așadar o creștere de 15% față de 2009. Două treimi dintre aceste exporturi se referă la produse finale, majoritatea acestora cu valoare adăugată mare. Doar un procentaj mai mic Uh, se referă la materii prime neprocesate, inclusiv produse agricole. Ne așteptăm ca balanța comercială să fie pozitivă. Dacă se confirmă aceste date, va fi a doua oară, cazul precedent a fost în 2006, în care vom avea o astfel de balanță comercială pozitivă, ceea ce va confirma tendința pe termen lung de îmbunătățire a balanței noastre comerciale. Lucrurile par a se restabili Asta după perioada de creștere explozivă a prețurilor agricole în perioada 2007-2009, se pare că în 2010 exporturile uh, vor fi mai mari și în ceea ce privește uh, produsele agricole decât în fiecare dintre anii de după 2002. Dați-mi voie să vă să mă refer acum punctual la raport și la amendamentele prezentate, deci să mă exprim punctual pe anumite categorii. Primul punct se referă la echilibrul necesar în uh, acorduri comerciale între agricultură și alte uh, sectoare. Aș dori să rog uh, raportorul să înlocuiască cuvântul condamnă la liniatul 3. Vreau să vă aduc aminte că uh, Comisia duce negocieri cu terțe stări pe baza directivei care mandatează Comisia să negocieze acorduri echilibrate și cuprinzătoare în favoarea, în beneficiul uh, comerțului nostru, bineînțeles, al doilea a doua observație se referă la bunurile importate și standardele necesare. Aș dori să menționez aici că produsele agroalimentare introduse pe piața europeană trebuie să îndeplinească cerințele stabilite prin legislația europeană. Aceste cerințe vizează siguranța alimentară, dar și bunăstarea animalelor și protecția plantelor. Ne asigurăm că aceste importuri se conformează standardelor noastre, însă, desigur, nu putem impune statelor terțe niște procese și metode de uh, produse, precum uh, standarde de bunăstare animală, atâta timp cât aceste standarde nu sunt uh, recunoscute la nivel internațional prin cadrul OMC. Noi, bineînțeles, vom face toate demersurile necesare pentru o mai bună recunoaștere a acestor standarde în forurile internaționale. Permiteți-mi o observație mai precisă în acest context. Acordul uh, de liber schimb uh, solicită standarde similare în domeniul uh, protecției animalelor, acest sistem general de preferințe. În ceea ce privește sistemul nostru de comerț multilateral, aș vrea să fac observații vis-a-vis -vis de Statele Unite. Dacă e adevărat că în 2002 și în 2008 ajutoarele acordate în Statele Unite pentru producătorii de carne de vită. Atunci, ținând cont de piața mondială, acum acestea au reajuns la un ajutoarele acordate, au reajuns la un nivel foarte mic. Următoarea mea observație, legea cu privire la tutun din Canada, cu numărul 32, Am sesizat această chestiune în fața OMC împreună cu alte 12 țări, cel mai recent pe 3-4 noiembrie. Așadar, Comisia va urmări în continuare cu atenție acest dosar. Altă observație se referă la îngrijorările exprimate în mai multe amendamente în ceea ce privește lipsa de informare a Comisiei vis-a-vis -vis de negocieri în derulare cu Canada. Vreau să vă comunic că Parlamentul a fost ținut la curent cu privire la toate negocierile, inclusiv cu cele care vizează Canada. Însă, doresc să menționez de asemenea că până acum nu s-au, nego- nu s-au negociat niciun fel de tarife cu Canada. Un alt punct menționat aici în cadrul discuțiilor se referă la țările africane. Aș dori să repet că cu țările ACP avem granițe deschise. Avem o politică fără taxe vamale, fără alte tarife sau bariere. Și în contextul reformei noastre și a discuțiilor viitoare, coeziunea politicilor noastre pentru dezvoltare va fi un aspect de care vom ține cont. Însă aș dori să repet, așa cum s-a subliniat și în raport, și de asemenea și de câțiva dintre membrii dumneavoastră, că exporturile, subvențiile noastre de export au ajuns la un nivel foarte scăzut și repetăm în fața partenerilor noștri de la OMC că suntem dispuși să le eliminăm complet dacă și ei sunt dispuși să elimine măsuri similare existente, precum întreprinderile de stat sau alte asemenea. <clears throat> Se spune de asemenea în multe amendamente că e nevoie să se recurgă la standardele recunoscute la nivel de OMC. Uh, acestea sunt și premisele de, care plec, de la care plecăm noi când uh, efectuăm astfel de negocieri. Mulțumesc! Mulțumim reprezentantului Comisiei. Dezbaterea s-a încheiat, așadar uh, voi da acum cuvântul domnului Papa Stancos pentru a, un cuvânt de final. Mulțumesc, aș dori să mulțumesc tuturor colegilor care au făcut observații și, bineînțeles, um, voi ține cont de acestea. Aș dori să mulțumesc și reprezentantului Comisiei. A condamna în domeniul diplomației europene este un termen acceptat. De ce să nu poată fi utilizat, utilizat și în relații interinstituționale? Vă amintesc de vizitele în Brazilia sau în Argentina la care s-a făcut referire. Aceste vizite diplomatice sunt deseori plătite de contribuabilul european. Iar aceste misiuni, aș dori să știu dacă uh, se face în cursul acestor vizite, se apără interesele unor guverne europene sau nu? Și de ce Comisia INTA ne transmite documente confidențiale, adică în sensul că nu ne pune la dispoziție toate informațiile necesare. Comisia, desigur, Comisia Europeană este ratele mai mare, însă comisia trebuie să își readuc aminte că condițiile s-au schimbat acum și că și raporturile interinstituționale trebuie modificate în consecință. Domnule președinte, domnul comisar trebuie să învețe și cum să reprezinte interesele agriculturii în afară, pentru că deseori interesele agriculturii nu sunt susținute, iar noi asta facem, apărăm interesele agricultorilor europeni, chiar și în negocierile internaționale. Revin pe scurt la ceea ce s-a spus. S-a spus S-a făcut referire la acorduri multilaterale sau la acorduri bilaterale sau acorduri cu condiții preferențiale. Am înțeles că colegii ar prefera un acord în cadrul OMC pentru că dă mai multă siguranță, definește roluri, etc. Știm foarte bine că Uniunea Europeană în octombrie 2005 a făcut o ofertă foarte generoasă, dar forțele concurențiale nu au răspuns acestei oferte. Și eu, desigur, pledez în favoarea încheierii negocierilor, dar vorbim despre un acord care să fie echilibrat. Un sistem comercial just și echilibrat. Și nu putem face prea multe concesii. trebuie să ne aduci, să ținem cont de deci, concurenții noștri, de competitori. Cei care ne fac uh, concurență neloială. Știm că există inițiative pentru Africa, că există un regim preferențial pentru anumite produse, dar alți parteneri din cadrul relațiilor noastre comerciale internaționale nu se comportă așa cum ar trebui. Și s-a spus de asemenea că nu ar trebui să facem concesii negative, nu, că de spăgubirile nu reprezintă o soluție. Sunt de acord și eu. Trebuie mai întâi să-i apărăm pe agricultorii europeni și nu la urmă să îi despăgubim. S-a vorbit și de bunăstarea animalelor, o temă care a fost uh, discutată în mod exhaustiv și s-a găsit o linie. Mm, bunăstarea animalelor poate fi importantă, desigur, însă uh, esențială este sănătatea consumatorilor. Iar Uniunea Europeană are competență în acest sens, pentru că asta a fost voința statelor membre. Sunt de acord cu doamna McGuinness în ceea ce privește amendamentul 38 cu privire la evaluarea de impact. Aș mai avea și alte observații, dar, domnule președinte, nu mai avem prea mult timp, așadar mă voi limita a, la le mulțumi colegilor pentru contribuțiile lor, pentru amendamentele înaintate și cred că în final vom avea un rezultat optim care va formula într-un mod armonizat, just și eficient poziția Comisiei noastre pentru agricultură și dezvoltare rurală asupra acestei chestiuni care este una europeană, dar care vizează și uh, dimensiunea externă a politicii europene. Grazie. Mulțumesc uh, domnului Papastamcos. Mulțumesc și tuturor celor care au intervenit. Încheiem reuniunea noastră de dimineață. Vă reamintesc că după amiază începem la ora 3 cu reforma politicii agricole comune după 2013, cu intervenția lui Albert Des și prezența directorului Tasso Saniotis a Direcției Generale pentru Agricultură. Așadar, un prim schimb de vederi cu privire la viitorul PAC, foarte important, ne vedem la 3.